Bună dimineața tuturor! Voi vorbi suedeză. Vă spun încă o dată bună dimineața și bun venit la această ședință. Înainte de toate anunțurile președintelui, avem o singură comunicare. A modificat ușor agenda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 by the votes we have taken in the European Parliament for quotas on women on boards, we will see the same effect in top companies across the EU. Tack för det och då ger jag ordet till fru Bilbao Barandica. Varsågod. Sí, gracias, presidente. Para manifestar en primer lugar